Uh, welcome, uh, Madam Bună ziua, doamnă Tyson, comisar desemnat pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională. Scrisoarea domnului Jean-Claude Jean -Claude Juncker spune că doamna Tyson își va duce contribuția la proiecte care sunt coordonate de către vicepreședintele pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competitivitate și uh, de către uh, vicepreședintele pentru moneda unică și dialogul social. Ea va trebui să coopereze strâns și cu Comisarul pentru Afaceri Economice uh, și Sociale, Fiscalitate și uh, Vamă. Doamna Tyson va avea un serviciu, va beneficia de un serviciu de la Comisie, DG-ul MPL, deci pentru afaceri sociale, ocupare și incluziune, dar uh, și în perspectiva uh, reformei piețe unice, uh, va beneficia și de Direcția Generală de Competență, respectiv drepturile persoanelor cu dizabilități, fiscalitate, Eurostat și așa mai departe. Ea se va ocupa și de relațiile cu cele patru agenții din acest domeniu, Agenția Europeană pentru Uh, securitate și siguranță la locul de muncă, Centrul European pentru sprijinirea uh, pregătirii profesionale, apoi uh, Centrul European pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și apoi Fundația Europeană de Formare Profesională. În conformitate cu liniile directoare pentru aprobarea Comisiei, Parlamentul trebuie să evalueze prestația comisarului desemnat pe baza, și aici citez, competențelor generale, angajamentului european și a independenței personale a uh, doamnei uh, comisar desemnat se va evalua uh, și se vor evalua și competențele sale de comunicare și pregătirea pentru portofoliul pe care îl va ocupa. Înainte de a începe audierea propriu-zisă, Aș dori să mai adaug ceva. Uh, avem răspunsurile dumneavoastră în scris pe care le-am primit, doamnă Tyson, la uh, chestionarul uh, pregătitor. Răspunsurile în scris au fost trimise deputaților în toate limbile, deci cu toții suntem bine pregătiți pentru întrebările pe care vi le vom adresa, nu în formă scrisă totuși. Acum câteva cuvinte în legătură cu structura dezbaterii. Doamna Tyson este invitată să facă o declarație orală, nu mai lungă de 15 minute, o introducere. După aceea va avea uh, până la 5 minute la sfârșitul reuniunii pentru concluzii. Uh, după introducere, vom avea 45 de întrebări adresate de către eurodeputați. Dezbaterea va fi ținută în conformitate cu principiul uh, meciului de ping-pong. Deci uh, vom avea fiecare 3 minute, uh, pentru fiecare întrebare 3 minute, deci un minut pentru întrebare și uh, 2 minute pentru răspunsuri. Având în vedere numărul foarte mare de întrebări, vă rog foarte mult să Uh, vă respectați timpul alocat, voi fi foarte uh, sever în acest sens, însă, în orice caz, dacă un uh, deputat nu este prezent în sală, în, la momentul la care a fost trecut pe listă, atunci își va pierde timpul alocat. Nu vom avea o procedură de tip catch the eye. Comisia de ocupare este comisia principală pentru organizarea acestei audieri însă ne onorează cu prezența și colegii de la Comisia FAM și de la uh, Comisia de Cultură, uh, care sunt comisii asociate. Salutăm uh, prezența colegilor din aceste două comisii. De asemenea, și așa cum s-a spus și pe lista de vorbitori, vor adresa o serie de întrebări legate de domeniul de competență al comisiilor respective. Primii vor primi cuvântul coordonatorii, și apoi uh, un reprezentant din partea deputaților neafiliați. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că uh, uh, beneficiați de interpretare în toate cele 23 de limbi. Fiecare vorbitor se poate exprima în limba sa, de altfel așa voi proceda și eu, însă în orice caz vorbitorii ar trebui să țină cont de faptul că ceea ce vor spune va trebui să fie interpretat, ceea ce înseamnă că uh, va trebui să nu uh, vorbim prea repede. Doamna Tyson ne-a spus că intenționează să uh, folosească limba uh, olandeză, limba sa maternă, pentru răspunsuri, pentru că dorește să fie cât mai clară și mai precisă cu putință. Probabil că colegii cu experiență știu că uh, doamna Tyson vorbește perfect limbile engleză și franceză. Această dezbatere va fi transmisă pe internet, uh, pe pagina internet a Parlamentului și, de asemenea, uh, se va putea și accesa înregistrarea video a acestei audieri uh, tot pe site-ul Parlamentului. Acum o să trec la limba mea maternă, la limba suedeză. O să fac câteva câteva uh, um, observații preliminare, personale, la această audiere. Una dintre amintirile cele mai uh, importante care m-au marcat uh, în timpul alegerilor europene din acest an a fost un telefon pe care l-am primit de la Viga, care lucrează pentru o biserică suedeză din sudul uh, Suediei. Uh, acest uh, vicar suedez era absolut îngrozit de mizeria care are, care se petrece în jurul orașului său. Erau uh, camioane, tiruri care, de exemplu, uh, așteptau uh, timp de ore în, uh, pe, pe străzile din jurul, din jurul orașului respectiv. Șoferii erau obligați să doarmă în cabinele tirurilor respective, nu beneficiau de protecție socială, nu aveau un sindicat, dar nu se puteau nici întoarce acasă. De asemenea, condițiile de igienă și de alimentație erau îngrozitoare și știți că iarna în Suedia este de obicei destul de aspră. Unii trebuiau să se protejeze uh, prin folosind uh, anumite anumite uh, facilități de cazare foarte insalubre, pentru că era foarte scump să mențină cabinele încălzite, mă, cabinele uh, tirurilor. E doar un exemplu uh, dintr-un uh, domeniu din, uh, al muncii în Europa. Dar uh, mai sunt și alte domenii. Situația de astăzi este lamentabilă pentru că regulile și drepturile lucrătorilor au fost pur și simplu cărcate în picioare. Cei care lucrează nu numai că sunt șomeri, dar nu au nici măcar drepturi. Din păcate, Uniunea Europeană e foarte departe de obiectivele pe care le-a enumerat în strategia 2020. Mai bine de 120 de milioane de persoane în Europa Uh, riscă uh, să se apropie de pragul sărăciei și al excluziunii sociale. 32% din, la sută din aceste persoane sunt copii. Uh, mai mult, șomajul în rândul tinerilor era în luna iulie de 22% în Uniunea Europeană, dar e o medie aritmetică pentru că în unele state membre șomajul în rândul tinerilor e aproape de jumătate, deci de 50%. E Uh, o consecință care a uh, influențat foarte mult alegerile europene. Ca o deci rezultatele la alegeri reflectă disperarea alegătorilor. Oamenii s-au îndreptat spre uh, reprezentanții reprezentanția extremei drepte. Nu este un, o soluție pentru Europa mileniului 3. Noi trebuie să rezolvăm problema pieței muncii și să creăm locuri de muncă durabile. Uh, nu putem accepta uh, salarii de mizerie uh, și condiții de muncă deplorabile. Toată lumea trebuie să aibă aceleași șanse să beneficieze de șanse de oportunități egale pe piața muncii, care trebuie să fie o piață puternică, ceea ce înseamnă că ar trebui să luăm măsuri cât mai repede cu putință și bineînțeles că comisarul din acest domeniu are o răspundere foarte mare eu ca alții cetățeni europeni sperăm că acest comisar să fie suficient de pregătit și de inteligent pentru a duce la bun sfârșit uh, această uh, misiune foarte grea care îi revină. E prea târziu, nu mai avem uh, timp de așteptat și de tergiversat, trebuie să trecem la măsuri concrete. Aș dori să dau cuvântul deci doamnei Tyson pentru